Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colege, stimați colegi, cred că ar trebui să începem. Avem la dispoziție doar o jumătate de oră și ar trebui să folosim timpul de care dispunem. Doresc să mă prezint, mă numesc Constanțe Creel și am onoarea de a conduce această ședință la începutul ei pentru că am cea mai mare vechime eh, ca număr de eh, mandate în eh, această comisie și este pentru mine o mare onoare ca la începutul noii perioade legislative să pot începe această ședință, să netezez calea noastră pentru următorii cinci ani. Și îmi permit să vă răpesc un minut pentru a îi felicita pe cei care au făcut parte din Comisia Regii și înainte, care au fost realeși. Uh, mă bucur să văd că există multe fețe cunoscute în sală, dar bineînțeles că mă bucură și prezența colegelor și colegilor care sunt noi aleși în Parlamentul European și care manifestă interes pentru politica regională o politică în care cu siguranță fiecare va putea să spună regiunea din care vin eu uh, are un caracter unic și merită să fie promovată. Va trebui uh, să vedem cum putem valorifica perioada care uh, a început în 2014 până în 2020 cadrul pe care l-am elaborat în uh, anterioara perioadă legislativă să poată fi transpus în practică și în același timp să putem în următorii cinci ani să pregătim viitorul mai îndepărtat al politicii regionale europene. Asta ne va da posibilitatea, în cadrul unui număr mare de discuții și ședințe în comisie, să ne consultăm între noi și aștept cu mare bucurie și interes munca noastră din acești cinci ani, care începe acum, pentru că este o muncă în folosul cetățenilor și cetățenilor din regiunile europene bune. Bun venit tuturor! Și acum putem trece la uh, constituirea comisiei. Declar oficial deschisă ședința constitutivă și doresc să vă atrag atenția că obiectivul nostru este să constituim prezidiul comisiei prin alegerea președintelui sau președintei și după aceea prin alegerea a patru adjuncți conform articolului 204 din Statutul de Funcționare al Parlamentului European. Ordinea este firească, începem prin alegerea președintelui și după aceea prin alegerea adjuncților. Și doresc să Uh, îi numesc pe uh, cei care astăzi, chiar dacă nu sunt membri acestei comisii, înlocuiesc colegi care sunt membri și din câte știu eu din partea grupului SD uh, e cazul domnului Ludvigson care o înlocuiește pe doamna Hate, deci care poate participa la această ședință. Întreb dacă există și alte situații, uh, deputați care nu sunt membri plini sau uh, uh, locțitori în această comisie și care participă la ședința constitutivă constat că nu e cazul. Deci, în rest, toți cei prezenți sunt îndreptățiți să participe domnul Jula și domnul Olbrecht astăzi nu pot să participe la ședință, dar uh, cred că și ei uh, sunt înlocuiți de colege sau colegi. Trebuie să verific dacă avem quorumul atins. Trebuie să fie prezenți în sală cel puțin un sfert din membri. Întreb secretariatul dacă a verificat acest lucru. Da, deci ă, avem ă, numărul de membri ai comisiei necesar întrunit și ca atare trecem la alegerea președintei sau președintelui și vă rog să ne faceți propuneri. Vă rog, domnule Ces. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor deputați, dați-mi voie să vă propun în numele grupului ALDE candidatura pentru președinția acestei comisii și vă sugerez candidatura colegei mele, Isca Mihailova, din partea grupului ALDE. Sunt convins că este vorba despre o colegă care va putea să desfășoare foarte bine această activitate, care dispune de o experiență politică îndelungată, a lucrat în Ministerul Mediului din Bulgaria, dar a făcut parte și din alte uh, organizații internaționale și sunt convins că va putea să desfășoare uh, o activitate bună. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, veți putea consulta CV-ul colegei mele și sper să votați în favoarea acestei propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Există și alte propuneri. Nu e cazul. Atunci pot să întreb pe candidata dacă este de acord cu această propunere. Doamna Mihailova, acceptați propunerea? Da, mulțumesc. Ne bucură foarte mult și constat că nu există alte solicitări de a lua cuvântul. Nu ni s-a cerut să avem un vot confidențial, există o singură candidatură, putem să o votăm prin aclamare. În cazul acesta vă mulțumesc, o felicit pe doamna Mihailova pentru alegerea domniei sale și, din păcate, va trebui să cedez conducerea acestei ședințe. Mă bucură gândul că vom putea avea o colaborare rodnică în următorii cinci ani. First of all, uh, în primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că, într-adevăr, mă așteaptă o perioadă plină de răspunderi. Mă simt foarte onorată să lucrez cu toți membrii Comisiei Dezvoltare Regională Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă ridica la înălțimea onoarei care mi se face. Și vă mulțumesc foarte mult. Continuăm cu ordinea de zi. E vorba de alegerea vicepreședinților. Cunoaștem uh, deja numele uh, celor care înlocuiesc astăzi, supleanților care pot vota astăzi. Quorumul, știm bine, este întrunit. Secretariatul îmi confirmă. Acum, grupurile politice sau cel puțin 5% din membrii noștri să facă nominalizări pentru posturile de vicepreședinți ai Comisiei. Vă rog. Stimate doamne, stimați domni, din partea grupului GUE-NGL, îl propunem pe domnul Yunus Omagi pentru poziția primului vicepreședinte. Cred că va fi o bună alegere pentru că și în fosta perioadă legislativă a activat foarte foarte intens în această comisie pentru regiunea franceză Reunion și cred că uh, va fi o bună alegere. Thank you. This is, uh... Mulțumesc. Iată prima nominalizare pentru postul de prim vicepreședinte al comisiei noastre. Putem continua acum. Mai sunt alte nominalizări pentru primul post de vicepreședinte? Nu. Așadar, în aceste condiții, putem să spunem că suntem cu toții de acord cu această candidatură și haideți să aplaudăm pe noul uh, vicepreședinte pe care îl rog să ni se alăture. Okay. Now I'm asking for the nomination. Acum, haideți să vedem candidații pentru postul de al doilea președinte al Comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcție de președinte a Comisiei Regii. Va fi o misiune grea, o misiune foarte importantă. Și cu siguranță vom coopera foarte bine pentru a obține rezultate optime în următorii cinci ani. Dezvoltarea regională, urbană ne preocupă pe toți în mare, mare măsură. Pentru al doilea post de vicepreședinte îl propun pe domnul uh, Stanislav Polciac din Republica Cehia, cu mare experiență, foarte apropiat de cetățeni și care cred că va fi un foarte bun uh, vicepreședinte. Iată, propun candidatura domniei sale pentru acest post. Thank you. Uh... Mulțumesc. Mai sunt și alte Nominalizare, da. Eu sunt candidată pentru grupul uh, EFD. Am o propunere pentru grup. Pentru cine? A, ah, Damato. So I, I have. Uh, Can you repeat the name? Ask her to repeat, to repeat the name. Please, uh, could you repeat uh, the name? Vă rog să repetați numele, deoarece vrem să verificăm că este vorba de o persoană titulară în comisia noastră. Il Etheridge. Il Etheridge.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 microfon. Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk szavazni? Doamnă președinte, o întrebare. Cum o să votăm? Pe ce bază? Avem vreun CV la dispoziție? Ni se prezintă un nume? Trebuie să votăm un simplu nume? Cum procedăm? și numele democrației vă întreb pe ce bază votăm. Nu mi s-a făcut niciun fel de prezentare. Suntem noi sosiți aici, în, această, acest parlament și dintr-o dată ni se propun niște nume și trebuie să votăm. Orice membru al comisiei are dreptul să numească un vicepreședinte al comisiei în numele grupului său politic. Și puteți să nominalizați și respectiv să prezentați această candidatură. Acum avem numele. Deci două propuneri s-au făcut. Prima a fost deja prezentată, de fapt, iar a doua propunere, de fapt, nu cunoaștem decât numele persoanei respective. Așadar, poate că ar fi bine să auzim mai multe despre a doua opțiune, a doua nominalizare și apoi o să vă spun așa ce vom face și cum vom vota pentru cei de candidați, din punct de vedere, să zicem, al tehnicii folosite. Pe de o parte, într-adevăr, nu toată lumea cunoaște pe toată lumea. Pe de altă parte, candidatura și motivațiile deputatului Etridge sunt legate de democrație și de respectarea parității și prezenței tuturor grupurilor parlamentare aici, în Parlamentul European, și să se permită chiar și deputaților de la EFD să poată să ocupe aceste posturi de vicepreședinți. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Da, iată. Am auzit, deci, mai multe despre această numire, această nominalizare. Iată, avem doi candidați pentru postul de al doilea, pentru al doilea vicepreședinte al comisiei. Avem, deci, vă spuneam, două nume. Și vreau să vă reamintesc că, în acest caz, va exista un vot secret, având în vedere că avem doi, doi candidați. Vreau să subliniez că fiecare membru care va vota nu poate să voteze decât o singură dată. Cum se va vota la grupurile politice? PP-ul 13 voturi, socialiștii 12 voturi, ECR 3 voturi, ALDE 4 voturi, GUE NGL 3 voturi, Verzi F 2 voturi, FFD 3 voturi și în uh, Independenți 3 voturi. vreau să vă spun că e vorba de un, o singură rundă, un singur tur de scrutin. E nevoie de majoritate absolută din numărul total de voturi exprimate. Este clar? Ați înțeles cum votăm? Vreau să vă informez că să informez toți membrii noștri că alegerea va avea loc prin vot electronic secret. Iată de ce trebuie să verificăm că toată lumea deține cartela de vot care le va permite să voteze în acest vot electronic. Toată lumea are cartela electronică de vot? Vă mulțumesc. E un semn bun. Putem să continuăm. Așadar, o să repet numele celor două, două, doi candidați. Domnul Etheridge și domnul Polciac. Vă mulțumesc. The first is Mr. Polciac. Primul nume, domnul Polciac, prima numire, vă mulțumesc. So, we know the names and... Avem deci numele candidaților și vă dau și ordinea de votare. Ea este una alfabetică. Iată de ce. Votăm cu butonul verde pentru domnul Etheridge și cu butonul roșu veți putea vota pentru domnul Polciac. Iar votul alb înseamnă că vă abțineți. Butonul alb înseamnă abținere. Dacă greșiți în, la acest vot electronic, puteți pe timpul votului electronic să vă schimbați opțiunea. Este amuzant. E amuzant. Eu sunt amuzantă sau... Okay, green bottom for Mr. Etheridge. Buton verde pentru domnul Etheridge, buton roșu pentru domnul Polchak. Intervenție fără microfon din partea domnului Boștinaru. Well, I don't know how to, to check with the, we don't have uh, the list of singers here in the room. Nu știu, spune doamna președinte, cum stau lucrurile, dar eu nădăjduiesc că sistemul va funcționa. Open the vote. Please vote for the two candidates. Votul s-a deschis, vă rog. Aveți posibilitatea să votați pentru cei doi candidați, apăsând respectiv pe butonul verde sau roșu. Uh, are you ready? Okay. I close the vote. Sunteți gata? Votul s-a închis. Haideți să vedem rezultatele. Avem 39 de voturi exprimate, dacă nu mă înșel. Da. 39 de votanți. Trei voturi pentru votul verde, 30 de voturi roșii, ca să le zic, și Trei abțineri. Voturi valide, 36 în total. Domnul Polciac a fost ales ca și al doilea vicepreședinte al Comisiei. Please take your seat here. Secretariat told me that Secretariatul îmi comunică că am făcut o greșeală. Că nu am testat înainte mașinile, sistemul. Poate că unii dintre dumneavoastră nu Puteți să contestați astfel uh, rezultatul votului. Vă rog să repetăm votul. Acum nu mai este vorba despre uh, o testare a sistemului, ci e vorba pur și simplu de alegerea respectivă. Vă mulțumesc. Vreau să ne asigurăm că respectăm procedura și suntem corecți, deci vă cer în aceste condiții să votați din nou pentru postul de vicepreședinte apăsând după caz pe butoanele roșu sau verde, aveți posibilitatea să votați acum. Mr. And of course, I'm first day chair, so I I Da, este prima mea zi ca și președinte, deci fac și eu ce mi se spune. Încă o dată, domnul Polciac, dacă vreți să votați pentru dânsul, votați cu butonul roșu, domnul Edridge, butonul verde, aveți posibilitatea să votați acum. Ok, Okay, everybody, everybody voted. Toată lumea a votat. Vă mulțumesc. Iată rezultatele. 38 de voturi exprimate. Două abțineri. 38 de voturi valide. patru pentru votul verde și 30 cu roșu, confirmăm rezultatul. Și v-ați ocupat uh, locul pe bună dreptate. Felicitări, spune doamna președinte, adresându-se domnului Polceac. I hope with the third exercise will be better. Uh, we now have to vote and Acum să sperăm că următorul vot va merge mai bine, pentru că acum trebuie să hotărâm cine va fi al treilea vicepreședinte. Nume. Da. Avem un nume din partea PP-ului, domnul Joachim Zeller, unul dintre raportorii noștri din ultimul mandat, cu multă experiență și vă propun să votăm. Okay. Are there other Mai sunt și alte nominalizări? Vă rog. EFTD Group. Grupul FTD. Rosa D'Amato. E important ca noi, ca și grup, să ne implicăm și suntem și noi aici la dispoziția noastră pentru a vă ajuta la rândul nostru să învățați și de aceea dorim să și votăm. Thank you very much for this declaration. It's mean that you do... Mulțumesc foarte mult. Înseamnă că nu aveți altă nominalizare? Aveți alt nume? Eu sunt Bill Etheridge și o nominalizez pe doamna D'Amato. Ok. So, other nominations? Sunt și alte persoane candidate. Bun, avem doi candidați. Așadar, și vom face la fel. Adică vom repeta exercițiul cu votarea electronică. Haideți să vedem cine va fi cu butonul roșu. Doamna Damato, butonul roșu. Domnul Zeller. Iar domnul Zeller cu verde. Este clar? Votăm. Now I close the vote. Votul s-a închis. Să vedem și rezultatele. 39 de voturi exprimate, două abțineri, trei voturi verzi, și 34 roșii. Așadar, vreau să-l invit aici pe noul membru al biroului nostru, domnul Zeller. Zeller. Să mi se alăture, deci. questions. Thank you for a good cooperation. Okay, we continue now. We now... Uh, Continuăm cu cel de-al patrulea vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să pre propun pentru socialiști pe colegul italian Andrea Cozzolino, care a activat uh, mai bine de 5 ani în această comisie cu mult succes și cred că va fi un foarte bun și capabil vicepreședinte al Comisiei Regii. Vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte candidaturi? Vă rog. Îl propun pe domnul Bill Etheridge pentru grupul EFD. Se regulamentul o consente, lo chiedo. Cum regulamentul îmi permite, cer și eu asta. Yes. As, as I know, it is allowed. Da, puteți să faceți asta. două nume, deci, pentru acest uh, al patrulea vicepreședinte. Prima persoană, domnul Gozolino. și apoi a doua persoană, a doua numire, domnul Etheridge. Vă rog. Cer, as far as I know. Domnul președinte, după câte știu eu, numele de dinainte a fost deja votat în ruda precedentă și a fost uh, învins. De ce să continuăm să votăm pentru un candidat care clar a fost înfrânt cu o largă majoritate de către colegii din comisie? Ne permite regulamentul să facem treaba asta? Pentru că avem același nume care apare, am avut un vot, acum o, o luăm de la capăt? Până când? Înțeleg ce spuneți, însă regulamentul pe care îl știu eu nu spune nimic despre cazul în care aceeași persoană este nominalizată pentru diferitele poziții. Sunt colegi care au venit cu aceeași persoană pentru mai multe posturi. Cred că putem să votăm și vă invit să o facem pentru a numi cel de-al patrulea vicepreședinte în birou butonul verde pentru domnul Coțolinu. Și butonul roșu pentru domnul Etheridge. Puteți să votați acum. Okay, are we ready? Close the vote. Hmm? I close the vote? I close the vote now. Votul s-a închis. Haideți să vedem rezultatele. Treizeci și șapte de voturi. O abținere. 32 de voturi pentru Coțolinu, votul verde și 4 pentru domnul Etheridge, roșu. Domnule Coțolinu, puteți să veniți la prezidiu. Um, With this final step, Iată, aceasta a fost ultima etapă și putem spune că am încheiat cu alegerea membrilor biroului și trebuie să vă mai comunic următoarele. Prima întâlnire a comisiei noastre, întâlnire ordinară, va avea loc pe 23 iulie, de la 3 după masă până la ora 6 jumătate, seara, dar și pe 24 iulie, a doua zi, de la ora 9 dimineață până la 12 și jumătate la Bruxelles. Și o să vă spunem unde va avea loc exact această întâlnire. Vă mulțumesc și la revedere! Așa.